Colleagues, if I can bring the meeting to order, I know we're a little late, but I was hoping to give... Stimați colegi, vreau să le ofer colegilor șansa de a ajunge la ședința noastră, de aceea am, am întârziat puțin. Dar haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul pe care ne-l va prezenta doamna Jacqueline McClade, cu privire la term. Doamna McLeod, aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, tuturor. E o plăcere pentru mine să mă întorc în fața comisiei noastre. Aveți în față raportul term. Și acesta se apropie foarte, foarte mult de rezoluția pe care ați scris-o pe tema cărții albe a Comisiei pentru trans- uh, Cartea Albă pentru Transport. Iată, iată, încercăm să ne apropiem de doleanțele dumneavoastră în raportul dumneavoastră. Coperta în sine este una foarte interesantă. Am organizat uh, o competiție publică. Câștigătorul competiției a fost un tânăr din Spania care a făcut această fotografie și uh, va primi un uh, premiu din partea noastră și a comisarului Potocnic în ianuarie. Dar haideți să trecem la raportul în sine. Ați văzut că 2013 a fost desemnat anul aerului. Prin urmare, punem accent pe transport și pe efectul acestuia asupra calității aerului. De asemenea, evaluăm impactul pe care calitatea aerului îl are asupra populației. Transportul este în continuare responsabil pentru, pentru poluarea aerului producând aproape o pătrime din, pol, uh, din emisii. Deși uh, poluarea a scăzut în ultimele decenii, ea reprezintă o, persoană, o problemă în multe regiuni. Vehiculele încă nu au reușit să emită mai puțin uh, dioxid de carbon, dar există mari îmbunătățiri la nivel general în ceea ce privește calitatea aerului. Haideți să vedem care sunt cauzele poluării aerului. Uh, principala cauză este reprezentată de circulația rutieră. Creșterea transportului în, ultimii două de, în ultimele decenii a însemnat că emisiile de uh, ploaie acidă sau, uh, au, au scăzut doar cu 14% din anul 1995. 14%. Trecând la imaginea de ansamblu în 2010, putem vedea îmbunătățiri. Dar dați-mi voie să pun acestea în uh, contextul emisiilor uh, generale de, de gaze cu efect de seră. Acestea se re, reduseseră în 2010 din pricina crizei și uh, estimările noastre pentru 2011 sunt uh, dezamăgitoare, deoarece am constatat o creștere uh, relativă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci vedem că, deși uh, Uniunea Europeană se deplasează în direcția cea bună, transportul rămâne în continuare o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Consumul de energie în domeniul transportului a crescut puțin în 2011, dar uh, emisiile de gaze cu efect de seră în 2010 au fost reduse cu doar 0,4% în comparație cu uh, cifrele înregistrate în 2009. Deci, iată, situația e stabilă. Celelalte obiective însă nu s-au deplasat în direcția cea bună. Am văzut uh, îmbunătățiri în ceea ce privește emisiile autoturismelor, însă nu s-au întâmplat nu s-a atins ambiția de reducere a consumului de combustibil în cazul acelorași tipuri de vehicu, uh, vehicule. Iar în ceea ce privește autoturismele electrice, Uh, reușitele sunt prea mici. În 2002 aveam un singur astfel de vehicul în Uniunea Europeană, iar acum uh, s-au vândut 7.000 de vehicule în 2010 și circa 9.000 de vehicule de acest tip în 2011. Deci, deși procentajul arată bine, în realitate flota de vehicule electrice este minimă însă se inovează la nivelul uh, bateriilor, uh, motoarelor, etc., etc. Deci, iată, ceva se mișcă, însă uh, ne punem întrebarea în ce măsură toate aceste acestea pot duce la creșterea numărului de vehicule electrice uh, folosite. În ceea ce privește emisiile, iată, emisiile de gaze cu efect de seră rămân la 26% deasupra nivelurilor din, din 1990. Aceste cifre ne arată că există scăderi clare, însă vedeți sus, sud, sus uh, dioxidul de sulf care scade, dar uitați-vă la cum arată emisiile de oxid de azot. Și acesta este lucrul important, pentru că oxidul sau dioxidul de, de azot este cel uh, care este cel mai periculos. Prin urmare, în ciuda faptului că avem aceste scăderi și în oraș în orașe și în raportul nostru uh, cercetăm 40 de orașe. În orașe, așadar, observăm următoarele uh, situații. În Glasgow, spre exemplu, vedem că dioxidul de, de, de azot rămâne o problemă în continuare. Asta din pricina transportului, în esență. și uh, limitele de dioxid de azot au, fost, au depășit limitele prevăzute prin lege în 44 de, de stații în care s-a efectuat măsurarea. Prin urmare, iată de ce suntem atât de îngrijorați de acest uh, subiect. PM10, de asemenea, reprezintă o mare, mare problemă. Deci, prin urmare, în general, vedem în orașe că transportul reprezintă o mare, mare sursă de poluare. La transport, transporturi, vedeți pe stânga tot transportul, toate tipurile de transport și în dreapta transportul de uh, mărfuri. Vedeți care este așadar realitatea și vedeți de asemenea că particulele fine reprezintă în continuare o, o problemă. Aceste emisii au crescut între 1997 și 2003. De asemenea, 19% totalul emisiilor din 2010 de dioxid de sulf, de, de azot. Deci, vedeți, uh, este în continuare o problemă transportul. Se, se consumă foarte, foarte mult uh, combustibil și există o deficită la nivelul organizării eficiente a transportului. Toate emisiile rezultate generează afecțiuni pulmonare, de asemenea oculare, etc. Însă discutând cu operatorii de transport, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, aceștia încearcă să-și schimbe um, comportamentul pe viitor, însă mai e mult de făcut până se, va ating, se vor atinge obiectivele. Urmează acum zgomotul. Zgomotul are un efect clar în orașe, mai mult de 62% dintre persoanele analizate în orașe sunt uh, obligate să suporte mulți, mulți decibeli. Pe timp de zi e un lucru, dar problema majoră este zgomotul care se propagă în timpul nopții. 48 de milioane de persoane suferă din pricina acestui, uh, acestui tip de zgomot. Știm foarte bine care sunt efectele zgomotului asupra creierului uman. Zgomotul, iată, ne îngrijorează, puteți, uh, puteți chiar descărca un, uh, un aparat pentru măsurarea zgomotului pentru a vă pentru a afla care, sunt, care este zgomotul la care sunteți expus. În ceea ce privește atingerea obiectivelor, dați-mi voie să vă amintesc că avem uh, sau ne-am propus o reducere a uh, emisiilor de uh, efecte cu gaz de seră în domeniul transportului cu 60% până în 2050, de asemenea o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 40% până la până în 2050 și, și de asemenea dorim uh, ca mașinile noastre să aibă uh, să, uh, emisii de doar 95 de grame de dioxid de carbon pe kilometru până în 2000. De asemenea, în ceea ce privește combustibilul, dorim o reducere de 70% până în 2050. Conform rapoartelor pe care le-am făcut până acum, ne-am dat seama că obiectivele acestea cu greu vor putea fi atinse până în 2050. Prin urmare, am încercat să să creăm uh, soluții pentru atingerea totuși a acestor ambiții. ambiții. În primul și în primul rând, uh, combustibilele alternative ar trebui să fie mai disponibile pe, pe piață. De asemenea, dorim să se creeze o infrastructură potrivită care să acomodeze noile uh, um, noile tehnologii. Din punctul nostru de vedere, această infrastructură încă nu există. Avem nevoie, de asemenea, de stimulente fiscale pentru consumatori, în special în ceea ce privește infrastructura, dar uh, marea, marea soluție ar fi etichetarea corectă a autovehiculelor. De asemenea, pentru a reduce emisiile, ar trebui să trecem la moduri alternative de, module alternative de transport și de asemenea ar trebui să gestionăm cererea de transport, adică principiul evitării. Deci, iată, trebuie să evităm în continuare transportul de marfă și să autorizăm acesta să-l autorizăm pe acesta în cazul în care este necesar. Încă nu există o declupare între creșterea economică și uh, transport. Am văzut asta în multe sectoare, dar în transport acest fenomen al decuplării nu are loc suficient de repede. Prin urmare, trebuie să uh, monitorizăm în continuare cererea, să facem legătura între aceasta și uh, creșterea economică și modurile de transport poluante ar trebui să fie eliminate cum prin îmbunătățirea situației în toate sectoarele. Transportul trebuie să fie uh, reformat, la fel ca și celelalte uh, sectoare economice. Spunem uh, în raportul nostru că îmbunătățirea situației în domeniul transporturilor va duce nu doar la scăderea emisiilor, ci și la îmbunătățirea sănătății publice. Prin urmare, vă rog frumos să vă uitați peste raport, aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci, mulțumesc frumos. Uh, vă rog să ridicați mâna pentru a ști cine dorește să intervină. Okay, I've got at the moment Mrs. Ayala, Mr. Cramer. I shall start with Mrs. Începem cu doamna Ayala Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Și îi mulțumesc și doamnei McLean foarte prezentarea, pentru prezentarea foarte interesantă și pentru toate datele. Agenția noastră ne furnizează informații foarte interesante. Am două întrebări. Una legată de zgomot. În momentul de față, Comisia ne-a prezentat o propunere pentru schimbarea sistemului de frânare pentru vehiculele de transport. Se vorbește despre nevoia de un proiect care va costa bani și nu prea avem bani pentru că uh, Consiliul uh, taie din uh, fondurile pentru capacitatea noastră economică, însă acest subiect se discută și este prezentat ca fiind un miracol. vorba de trenuri de 750 de metri care vor putea uh, transporta uh, bunurile uh, în aceste vagoane de marfă, astfel încât oamenii să doarmă mai bine, să fie mai liniște. Vă rugăm să ne spuneți mai multe informații despre acest uh, sistem de uh, reducere a decibelilor și dacă el este suficient pentru locuitorii unui oraș. După cum spuneați, în unele cazuri, uh, reducerile făcute în uh, sectorul de transporturi sunt neutralizate de creșterea capacității vehiculelor. Și cealaltă întrebare este dacă aveți date statistice cu privire la emisiile uh, cauzate de uh, trecerea de la transportul uh, rutier la transportul feroviar. Nu e vorba doar de zgomot, ci și de poluare, vorbind despre electrificare și așa mai departe. Aveți cifre care să ne ajute să ne îmbunătățim argumentele în favoarea uh, transportului uh, feroviar? Vă mulțumesc pentru prezentare, doamnă McLeod. La liniile directoare TNT încercăm să luăm în considerare toate efectele pe termen lung ale transportului și încercăm să vedem cum am putea promova mai bine uh, transportul feroviar în detrimentul uh, transportului uh, rutier. Sper că vom reuși să facem lucrul acesta, pentru că, bine spuneați, transportul trebuie să fie evitat Uh, în Uniunea Europeană. Vom avea însă și pe vi viitor nevoie de transport, însă haideți să-l facem mai ecologic. Spuneați uh, că vehiculele electrice nu, au, uh, nu reprezintă neapărat o soluție în momentul de față. Care sunt tipurile de vehicule pe care vi le-ați dori pe viitor, spre exemplu vehicule cu hidrogen, ce părere aveți despre acestea? Deci care ar fi propunerile dumneavoastră cu privire la politicile viitoare. A doua mea întrebare se referă la uh, nave și la gazul lichefiat. Uh, Dumneavoastră spuneați prea bine că navele sunt poluante pentru că nu folosesc combustibilul potrivit, unele, unele îl folosesc deja, există vase care folosesc uh, gaz alt, uh, sau combustibil alternativ precum gazul uh, lichefiat. Există de asemenea porturi precum cel din Rotterdam care construiesc practic pompe pentru acest tip de gaz. Pompele acestea de alimentare ar putea fi folosite și de Uh, camioane, spre exemplu, și, de asemenea, în domeniul uh, uh, maritim se încearcă construirea unor nave, de asemenea, cu emisii zero. Și ce uh, părere aveți despre utilizarea în anumite regiuni ale așa numitelor scrubbers? Domnul Kramer. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Spre exemplu, cele 30 de miliarde pe care uh, companiile aeriene europene le primesc din partea Uniunii Europene. Tot menționez această temă de, uh, temă de ceva timp încoace. Iată, transportul în continuare reprezintă o mare, mare problemă mm, pentru noi. Deci, e clar, condițiile cadru trebuie să se schimbe. Ce putem face însă pentru a schimba aceste uh, condiții cadru? Cum putem să sprijinim, să promovăm uh, transportul cu emisii uh, scăzute uh, în detrimentul uh, transportului foarte, foarte poluant? Cum putem într-adevăr uh, stimula cetățenii. În ceea ce privește e-cars, ați urmărit întregul lanț. Oare, în Germania am spu- uh, se spune că aceste vehicule sunt practic uh, sau uh, uh, sunt cu mult în spatele standardelor care sunt folosite pentru vehiculele normale. Dacă e să uh, Uh, evaluăm uh, transformările suferite de aceste vehicule pe parcursul lanțului, de la producție până la reciclare. Uh, sunteți de acord cu această, cu această informație primită din Germania? Și în ceea ce privește amprentele de emisii, sunteți de acord cu menționarea cât se poate declară pentru fiecare trans- tip de transport în parte a emisiilor rezultate. În al treilea rând, știm prea bine că în cazul în care vom uh, reface sistemele de frânare ale vagoanelor de marfă, spre exemplu, ar trebui să uh, investim vreo 3 miliarde de, de euro Uh, însă pentru îmbunătățirea liniilor feroviare avem în buget vreo 10 miliarde. Care este părerea dumneavoastră? Aveți informare, uh, informații cu privire la aceste noi sisteme de frânare? Ne apropiem de un vot pe această temă. Și în ultimul rând, uh, în ceea ce privește zgomotul, ce părere aveți despre modificarea Uh, clasificărilor, tipurilor de zgomot. Considerați că zgomotul este suficient de, de bine clasificat în momentul de față? După aceea, limitele de viteză foarte interesante pentru că ați numit și particulele. Avem prima inițiativă cetățenească pentru uh, Tempo 30. În toate statele există mari, mari uh, mișcări cetățeneți, cetățenești. Aveți informații cu privire la efectele pe care le, acestea le-ar putea avea asupra politicilor? Uh, și de asemenea ați menționat nu doar dioxid, dio, dioxid, dioxidul de carbon, ci și celelalte tipuri de emisii. Vă mulțumesc pentru asta, că, uh, pentru că nu toată lumea vorbește despre celelalte tipuri de emisii. E clar că avem nevoie de o modificare a tipurilor de mobilitate pentru protejarea mediului înconjurător, însă, în același timp, uh, transportul nu uh, poate să fie eliminat cu totul. Dar putem, după cum bine spunea doamna Meisner, să schimbăm atitudinea vis-a-vis -vis de transport, să, să ne uităm la ce s-a întâmplat uh, la Rotterdam acolo s-a interzis uh, includerea sau intrarea mașinilor în oraș, se, se sprijină uh, bicicletele. Iată ce am putea face în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Urmează domnul Taylor. Uh, thanks very much. Mulțumesc frumos, domnule președinte, și vă mulțumim și pentru prezentare. Cred că um, mobilizarea de reducere a emisiilor de dioxid de carbon este uh, de înțeles, necesară și binevenită pentru a um, elimina efectele schimbărilor climatice și cred că acest subiect a fost abordat foarte bine de lucrările um, actualului Parlament. Uh, dar, dată fiind uh, decizia uh, recentă a Organizației Mondiale a Sănătății de a-și actualiza um, sfatul privind emisiile de um, noxe din uh, motorină, aș vrea să vă întreb dacă nu considerați că cadrul uh, reglementar actual pentru controlul emisiilor din uh, combustibilii uh, diesel și încurajarea acestor combustibili față de benzină nu fac altceva decât să încurajeze um, conștientizarea în mod suficient sau mai e nevoie și de altceva și dacă da, de ce? Mulțumesc! Mulțumesc. Să vedem dacă mai dorește cineva să intervină. Doamna Ayala. Da. Vreau să subliniez uh, încă ceva, ca, pentru că doamna director să ne poate spune mai multe și despre acest lucru. Uh, Mă refer la reducerea limitelor uh, de viteză, fiindcă citeam în acest tabel că în unele situații limitele de viteză <coughs> pot fi neutralizate și ce recomandări am putea da în acest sens pentru a reduce viteza și, uh, totodată, uh, ca atare, emisiile politicienii folosesc această idee în toate campaniile lor electorale și este important pentru sănătate. Și avem nevoie de tot mai multe argumente pentru reducerea uh, limitei de viteză. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Am și eu câteva uh, remarci de făcut. M-a interesat diagrama dumneavoastră privind emisiile din sectorul transportului maritim comparativ cu restul modurilor de transport. Harta 6.1 din uh, raport. Organizația, Maritimă Internațională a hotărât să creeze aceste zone uh, de acțiune de mediu, una în Marea Baltică și alta în Marea Nordului, dar nu s-a creat una și în Mediterană. Și totuși, când mă uit la diagrama dumneavoastră, este evidentă întrebarea de ce au creat una în Marea Baltică și nu și în Mediterană fiindcă acolo aveți uh, fâșia aceea întreagă de roșu. Și de aceea m-aș aștepta ca acolo să fie de asemenea o zonă ecologică. Ce este surprinzător însă la această hartă este că uh, a avut treabă cu Marea Baltică și Marea Nordului și nu spun că asta este greșit, dar nu s-au dus de fapt acolo unde este problema, potrivit uh, diagramei dumneavoastră. Ce aveți de spus despre acest lucru? A doua idee se referă la poluare. Și o să vă provoc puțin aici. Spuneți la 6.3 că aviația reprezintă 4% din uh, uh, oxidul de azot și 1% uh, din oxidul de sulf și contribuie foarte puțin la totalul emisiilor. Apreciez acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic cu aviația. Însă ne dăm seama unde, de unde vine adevărata problemă și adevărata problemă vine de la vehiculele rutiere, ca să fim perfect sinceri. Apoi vorbiți despre Glasgow și faptul că acolo se depășesc emisiile. Avem cifre și pentru Londra, pentru că eu cred că Londra va fi, e în pericol de a fi dată în um, judecată de comisie pentru că nu își îndeplinește țintele în domeniul poluării. Și fac referire la acest lucru pentru că este evident că acolo e o problemă serioasă nu știu dacă intervenția dumneavoastră, în intervenția mea i-a făcut pe domnul Kramer și Burnborn să dorească să intervină, dar este evident că se creează o discuție, deci Michael și apoi Philip. Domnul Kramer. Da, ați menționat uh, transportul uh, maritim ca fiind o mare problemă. Uh, vasele care ies în larg folosesc păcura grea. Păcura grea ar trebui să fie tratată într-o manieră într-o manieră diferită de modul în care sunt tratate, uh, tratați ceilalți combustibili. Deci vreau să vă întreb de ce nu se întâmplă lucrul acesta, de ce păcura grea este pur și simplu arsă, uh, generându-se astfel emisii enorme. Ce puteți face pentru a îmbunătăți uh, comportamentul la capitolul trata, tratarea păcurii grele? Domnul Bradburn. Crom, Mulțumesc, domnule președinte. Nu, eu am intervenit în urma ceea ce a spus domnul Kramer. Uh, mă întreb câteodată, ascultându-l pe acest domn foarte simpatic, dacă nu vrea să ne întoarcem cu toții la uh, căruță și la mersul călare, dar asta este o cu totul altă discuție. Minunat! Nu aveți decât să o faceți dumneavoastră, dacă asta doriți. Ideea este, domnule președinte, și o să mă refer la două, trei lucruri interesante. Domnul Kramer făcea o comparație de, între transportul rutier în zonele rutiere ca și uh, zone urbane ca și în Copenhaga, uh, mai ecologice și dumneavoastră vorbiți de Londra. Păi, e vorba de două orașe de mărimi total diferite și nu vă puteți aștepta la același nivel uh, într-o metropolă atât de mare precum Londra sau în orice altă uh, metropolă cu 6, 7, 8, 9 milioane de locuitori. Ce aș spune eu este că de câte ori ascult uh, o dezbatere ca aceasta, este clar că lucrurile se polarizează între cele două extreme. Prezentarea a deschis uh, două probleme și dezbaterea urmă uh, care a urmat la fel. Uh, 1. Problema gestionării cererii. Întotdeauna ne întoarcem la gestionarea cererii. Să fim clari, nu sunt în favoarea ă, acesteia. Dacă vrem creștere economică într-o situație cum e cea în care se află Uniunea Europeană, trebuie să știm clar că avem nevoie de transport și avem nevoie să transportăm bunurile la piețe. Și atunci, întrebarea este cum să facem acest lucru într-un mod acceptabil pentru publicul larg. Iar cealaltă problemă care se aduce întotdeauna în discuție este demonizarea aproape a transportului rutier. De fapt, transportul rutier va continua și în viitorul previzibil să fie modul prin care vom duce marfa la piața care are nevoie de ea și putem să tot vorbim despre celelalte moduri de transport. Nu am nicio obiecție cu asta, dar realitatea este că vom avea nevoie de transport rutier, mai ales în zone care nu sunt în zona centrală, în continentul uh, central al Europei, cum este Irlanda și așa mai departe, unde drumurile nu pot fi transportate atât de ușor în alt mod. Argumentul meu este că, sigur, ne preocupă emisiile, este evident. Dar haideți să fim realiști și să vorbim despre ce este posibil, nu despre ceea ce este improbabil. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc frumos. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. O să mă leg de ultima observație, pentru că ea face legătura cu mai multe aspecte ale dezbaterii. Acest uh, raport ne spune următoarele. Tiparele transportului, uh, așa cum sunt în prezent, ne arată clar că nu ne vom atinge obiectivele. Și dacă le luăm bucată cu bucată, este evident că nu se vorbește doar despre gestionarea cererii, ci se spune clar că nu ne permitem să fim în situația în care să mergem, uh, să facem um, călătorii mai lungi pentru aceleași obiective pentru care azi facem călătorii mai scurte. Așa trebuie să controlăm cererea, fiindcă atunci când vorbim de transportul rutier de mărfuri, există semne încurajatoare de concentrare a bunurilor și a vehiculilor și apoi de deplasări scurte din acel punct de concentrare. Deci este uh, evident că se detectează schimbări și acestea trebuie subliniate și aduse în discuție ca um, exemple bune. Însă, dacă analizăm Berlinul, puteți să vedeți raportul la pagina 43. Vedeți că atunci când uh, se uh, pun în aplicare zone cu emisii reduse, se obțin uh, reducerile necesare. Deci este vorba și de punere în aplicare, nu doar de a vedea ceea ce se poate face. Și acum, revenind la viteză, știm că uh, o um, aplicare a uh, reglementărilor este esențială. Per total, spunem că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să fie un obiectiv urmărit foarte îndeaproape. Dar dacă trec la harta uh, privind transportul um, maritim, să vedem, în uh, Marea Marit- Uh, Mediterană vorbim despre uh, problema particulelor fine, în timp ce uh, în Marea Baltică avem dioxid de sulf. Să înțelegem clar care este problema. La fel și în sectorul aviației. Da, impactul este redus, așa pare, și um, în ceea ce privește dioxidul de azot și așa mai departe. Dar dacă ne gândim la emisiile de gaze cu efect de seră, atunci aviația este un sector care trebuie să ne intereseze în primul rând. Cam aceasta este imaginea de ansamblu. Cred încă că în ceea ce privește cererea, eh, problema este eh, redistribuirea bunurilor pe tot eh, teritoriul Europei și revenind la căile ehm, maritime și fluviale și schimbarea între moduri de transport, modurile de transport. Știm că va fi greu să păstrăm o parte din căile navigabile în infrastructura albastră, și se spune că nivelurile uh, s-ar putea să nu fie aceleași ca în trecut. Deci nu avem niciun element clar atunci când vine vorba despre folosirea întregii infrastructuri și a tuturor resurselor. O să-l rog pe colegul meu să răspundă la uh, cele câteva întrebări foarte specifice, mai ales în ceea ce privește propunerea legată de uh, zgomot și sistemul de frinare și uh, cu privire la uh, orientările TNT, pentru că nu știu exact uh, cum să vă răspund. Însă dați-mi voie să mai adaug următoarele. vis a -vis de discuția uh, legată de OMS, este foarte clar că Uh, chiar și cu comisiile lor foarte conservatoare, uh, OMS uh, este foarte convinsă că um, combustibilii diesel au un efect um, cancerigen. Pe de o parte, avem nevoie de o autoritate care să aibă dovezi suficiente pentru a veni cu o clasificare de tipul 2 în acest caz, dar uh, acest lucru este așteptat de ceva vreme și este cât se poate de clar că e vorba de dublă expunere, nu doar la particule, ci și la ozon și la toți precursorii săi, ceea ce înseamnă că populația urbană este expusă la niveluri cu mult, mult peste limitele OMS. În raportul nostru privind calitatea aerului, lucrurile se văd mai în detaliu, așa că o să vă rog să analizați și acest text Uh, din această perspectivă. Acum, dacă îmi permiteți, o să-l rog pe uh, Alfredo să vorbească despre sistemul de frânare și despre um, problemele din Marea Baltică. Thank you. Well, regarding the, the noise... Mulțumesc frumos. În ceea ce privește zgomotul, a apărut evoluții noi în legislație și acesta este un sector uh, foarte specific. Este adevărat că uh, limitele sunt deasupra uh, valorilor stabilite, dar încet, încet nivelul sonor se va îmbunătăți. În ceea ce privește uh, propunerea de uh, reducere a vitezei de frânare, este evident că vor avea loc schimbări. Înce acum, vis-a-vis -vis de uh, orientările tente, și aici au avut loc evoluții. Un lucru important se referă la uh, barierele privind uh, colaborarea dintre state în, uh, pentru finanțarea proiectelor care au un impact sau uh, oferă infrastructură pentru diverse moduri de transport. și astfel să se poată obține reducere uh, a poluării sau a gazelor cu efect de seră, pentru că un anumit uh, transport uh, trece de la rutier la alt mod de transport. În decembrie, va, la Malmo va avea loc o prezentare a Coridorului Verde și iată așadar un uh, exemplu în acest sens. Totodată este foarte important să evaluăm întregul proiect pentru a vedea care este valoarea adăugată a sa în comparație cu alter, celelalte alternative. Cam atât aș avea de spus. Mulțumesc. Încă ceva. Uh, întrebarea dacă uh, facem un cic, o uh, monitorizare a întregului lanț de producție a unui vehicul. De fapt, ne gândim la această idee, la multe din produsele de pe piață și am auzit câteva titluri uh, absolut uh, fabuloasă de la ONG-uri cu privire la ce se întâmplă înainte de a, uh, pe măsură ce se produce un uh, vehicul. Și vedem că are loc o trecere nu doar înspre reciclare, pentru că e o problemă cu ce se întâmplă vehiculul la sfârșitul vieții sale, dar uh, există o tendință clară spre um, o producție uh, de vehicule mai ușoare, cu materiale mai ușoare și așa mai departe. Și atunci, uh, poate ar fi bine să încercăm să facem un studiu uh, cu privire la anumite uh, flote pentru a vedea care este toată, tot ciclul de viață al unui vehicul, care ar fi interesant nu doar pentru această comisie, ci și pentru alte comisii în ceea ce privește tehnologia de inovare. Și atunci, dacă Parlamentul ar putea să uh, analizeze mai îndeaproape această propunere, noi am fi foarte uh, bucuroși și chiar ne-ar interesa. Uh, nu pot să vă răspund la întrebare în acest moment. Este o întrebare bună, dar deocamdată nu avem un uh, răspuns. Mm. Gisel, repede. Din păcate n-am primit niciun răspuns la întrebările mele. Uh, Vă întrebam care este uh, părerea dumneavoastră cu privire la mobilitate în general. Vorbeam despre vehiculele pe hidrogen. În ceea ce privește aceste filtre antipoluare, ele or fi tehnice, dar sunt foarte, foarte importante. Uh, există filtre cu gips, gipsul preia toate substanțele toxice și mai apoi acestea sunt din nou extrase din, uh, din gips și uh, eliminate într-o manieră deloc poluantă. Îmi pare foarte rău că nu ați răspuns la niciuna dintre întrebările mele. Da. Uh, dacă poți, Jacqueline, să răspunzi cât se poate de repede. Da, am spus că vreau să revin la filtrele antreprenore, deși, uh, pentru că nu pot să vă dau acum un răspuns clar. În ceea ce privește uh, diversi combustibili și situația uh, de la Amsterdam, uh, chiar vrem să vedem dacă este o practică optimă și pentru că am, discu- și am discutat și cu MES cu privire la abordarea lor uh, de a avea o flotă curată cu emisii zero, pentru că există oportunități și în ceea ce privește gestionarea navei și de aceea este la fel de important și acest element. Poate putem accentua acest subiect anul viitor și vă putem prezenta o imagine imagine mai clară a uh, flotei maritime. Iată o temă cu care plecăm de la această dezbatere. Ați spus o mulțime de întrebări la care nu avem răspunsuri clare, dar le-am scris pe toate aici și o să vă ofer niște răspunsuri ulterior. Mulțumesc! Ok. Thank În regulă. I think the request is where you've not been able to answer them if you could write to the member. Deci cererea ar fost, dacă nu puteți să răspundeți acum, evident să le răspundeți în scris. Uh, Doamna McLachlan, vă mulțumesc noastră și colegilor pentru prezența de astăzi uh, și acum trecem la voturile de la ora 10, dar vă rog uh, să-mi oferiți o pauză de 5 minute ca să reușesc să-mi schimb scaunul care e stricat și care îmi distruge spatele. Mulțumesc! Okay, colleagues, can we now, it's 10 o'clock, can we now move on to the, the vote first? Dragi colegi, trecem la vot. Haideți întâi să facem un test al sistemului de votare electronică. Haideți, verificăm votul. Vă rog să votați. Verificăm sistemul de votare. Așteptăm pe domnul Herzog să-și dea seama care sunt cărțile de credit și care este cartela de vot. Da. Okay, has everybody voted? A votat toată lumea. It's closed. Votul este închis. We'll see. Ia să vedem. Nobody over the limit. Nobody's over the limit, so... Deci niciun grup nu are prea mulți uh, votanți, așadar felicitări PPE-ului. ok. We'll start with the draft report. Începem cu propunerea de directivă de amendare a directivei 2009-16 privind uh, controlul statutului portului. Eu însumi sunt raportor. Primul amendament 28, domnul Baratski. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. 30 pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 un amendament lingvistic, 33 33 liberați, cât cine este pentru, împotrivă, abține respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, dar cred că este adoptat, verificăm. Amendamentul 2, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 36 pentru. Împotrivă. Abținere respins. A fost foarte clar, dar pentru că sunt drăguți, a fost respins, credeți-mă. Când secretariatul spune foarte clar, știți că a fost foarte clar, 4 al raportului cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 5 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 6. Acest amendament privește doar alinatul 4 al articolului 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39 falls, so we now go to... Uh... 39 este caduc, deci trecem acum la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. abține adoptat. 16. Pentru Deci 15 este adoptat, 40 caduc, așa că am trecut la 60. La 16, mă scuzați. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 41. Cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44, amendament oral al autorului. Există obiecții la amendamentul oral? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul este deschis. Amendament 44 cu amendament oral. Votul este închis. Se respinge. 45 este retras. 46, 47, 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 22, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis și se adoptă. 1. Cine este pentru? Amendamentul 1. Împotrivă abținere adoptat 23 pentru împotrivă abținere adoptat. Votăm tot 24. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot final pe propunerea astfel amendată. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă cu 35 de voturi pentru și rezoluția legislativă acum Acum, votăm rezoluția legislativă, votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis și rezoluția legislativă este votată cu aceeași majoritate. Vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la uh, proiectul de aviz privind propunerea de directivă privind uh, responsabilitatea statului de pavilion și aplicarea directivei uh, 13 din 2009. Sugerez să votăm totul în bloc. Are cineva obiecții la asta? Nu vreți? Bine, atunci mergem prin fiecare, trecem prin fiecare. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. 40 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 cu vot pe părți cerut de grupul al de prima parte până la Standards are being attained și a doua parte and certification. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10. De la 10 la 16 se votează în bloc. Nu. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 17 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat Mai avem uh, voturi separate sau putem să le facem în bloc? De la 19 la 42 votăm în bloc. 19, 42 în bloc, da? În regulă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 32. Pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40, 38 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 34 de voturi pentru, niciunul împotrivă, 5 abțineri. Felicitări, domnule Bach. Următorul vot este regulamentul EMSA un vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis și este adoptat 34 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, domnul Fleckenstein. În regulă, am încheiat această parte a ședinței. Acum trecem la ședința coordonatorilor. Yeah, so we just wait till we clear the... Deci așteptăm până când toată lumea iese din sală. Mulțumesc.